va fi informată în legătură cu observația dumneavoastră. Procesul verbal al acestei ședințe la următoarea uh, ședință va fi supus votului. Dacă nu există